Dragi colegi, aș dori să începem uh, ședința noastră. Vom începe cu punctul 4 de pe ordinea de zi, cum am uh, decis ieri. Este vorba despre avizul uh, doamnei Elizabeth Schroeter privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. Aș dori să o rog pe Elizabeth să ia cuvântul. Mulțumesc, dragi colegi, dragi colegi. Nu a venit încă multă lume, dar cei care au venit cu siguranță sunt interesați și știu care este ideea de bază a raportului meu. Este vorba aici despre un element care ține de pachetul pe care l-am votat ieri, pentru că, pentru prima dată, din nou, sau cel puțin în această formă cuprinzătoare, avem un acoperiș comun pentru fonduri în care se regăsește și dezvoltarea rurală. Am mai avut așa ceva în trecut, uh, în anumite regiuni, mai ales în cele defavorizate, însă s-a renunțat la acest uh, tip de instrument și acum uh, am reușit să le reunim pe toate din nou sub un singur acoperiș. Mie acest lucru mi se pare o evoluție pozitivă. De aceea este cât se poate declar că acest raport trebuie să analizeze îndeaproape ca acest element important din dezvoltarea regională în zonele rurale să fie bine adaptat și să se potrivească în acest context. Acesta este unul dintre punctele cele mai importante conținut de raport. Este un raport legislativ, asta înseamnă că modificăm textul comisiei și apoi uh, facem uh, retușări. Per total, sunt de acord cu textul comisiei, mi se pare corect, merge pe direcția cea bună, dezvoltă regulamentul prezent, iar pe de altă parte își propune tocmai ceea ce își propun și celelalte fonduri, și anume își concentrează activitățile pe strategia Europa 2020. Și un alt lucru reiese din document și reformele din uh, PAC sunt aduse în prim plan. Și această problemă mai trebuie rezolvată în cadrul raportului și anume trebuie găsit un echilibru între cele două pachete centrale, iar acest instrument al uh, dezvoltării rurale se stă între cele două pachete. Pe de o parte, trebuie să ne gândim la dezvoltarea regională și la prevederile comune și să ne adaptăm la ele, iar pe de altă parte nu putem să uh, uităm de legătura strânsă între politica agrară comună și dezvoltarea rurală. Aceasta trebuie stimulată. Trebuie văzute aspectele practice. Avem șase priorități de conținut în uh, acest instrument și dacă analizăm lucrurile îndeaproape, de fapt este vorba despre patru priorități care sunt uh, legate foarte clar și foarte strâns de politica agricolă comună. Uh, am putea să spunem jumi, juma, pe de o parte efecte regionale și cealaltă jumătate are legătură cu uh, aspectele economice și uh, cu uh, exploatațiile agricole. Mai există un punct care se referă la dezvoltarea agricolă în zonele rurale și nu are legătură cu un alt tip de agricultură în exploatațiile agricole. Deci, nu putem spune că este un instrument al politicii regionale și că facem totul astfel încât să se potrivească cu una dintre direcții, ci trebuie să găsim adaptări generale. Intru în detaliu referitor la aceste lucruri pentru că o întrebare cheie la noi, la regii, are de-a face direct cu aceste aspecte. Această întrebare se referă la un lucru pentru care noi am votat ieri la uh, voturi și anume că există trei tipuri de categorii regiunile defavorizate, cele de tranziție și cele bine dezvoltate această, aceste regiuni nu se regăsesc atât de bine definite în acest document și a existat rugămintea de a le defini ca atare. Dacă este să analizăm practica de la fața locului, sigur că lucrurile au de-a face și cu procentele de cofinanțare și este foarte dificil atunci când există uh, procente diferite de cofinanțare să uh, lucrăm, pentru că fondurile uh, sunt întrepătrunse. Așadar, ă, ne confruntăm aici cu dificultăți, pentru că în domeniul agricol, cofinanțarea și procentele de cofinanțare nu se orientează în funcție de regiuni, ci în funcție de tipul și modul în care se susține agricultura în exploatațiile agricole. Aceasta pare a fi o problemă de nesoluționat. Eu am găsit însă o soluție și sper că toată lumea ar putea să fie mulțumită cu aceasta. Pentru că avem uh, două alte cerințe. Una se referă la uh, regiunile de tranziție. Aceștia spun că doresc aceleași procente de cofinanțare care sunt prevăzute și în instrumentele uh, de dezvoltare regională, pentru că altfel fondurile nu se mai întrepătrund. Pentru o măsură trebuie plăti, uh, obținut un anumit procentaj, altă măsură alt procentaj și uh, iată lucrurile se amestecă. Uh, am respectat acest lucru și am uh, introdus această opțiune, însă sub formă de opțiune, pentru că, după cum spuneam, există șase priorități și numai una dintre priorități are acest aspect uh, special. Celelalte procentaje sunt calculate într-un mod diferit, în funcție de exploatațiile, uh, de la exploatația agricolă. De exemplu, dacă este vorba despre exploatația agricolă pe munte, um, procentajul este diferit uh, față de exploatațiile agricole din uh, zone de câmpie. Așadar, am găsit o soluție și soluția aceasta este următoarea. Statele membre au o posibilitatea de a apela la o opțiune. Există de asemenea o altă rugăminte din uh, regiunile de tranziție care spune că nu se, dorește procent, nu se doresc procentaje adaptate, pentru că acest lucru ar însemna să fie implementate mai puține proiecte. Regiunile doresc să implementeze multe uh, proiecte de mici dimensiuni. De aceea procentajul ar trebui să rămână mic. Și am introdus o opțiune. Acele state membre care doresc procentaje egale pentru că pentru multifondurile lor și programele care se bazează pe multifond Uh, funcționează acest lucru mai bine, pot face asta. Asta ar însemna că vor derula mai puține proiecte, dar ei acceptă acest lucru. Iar cei care spun că doresc mai degrabă să implementeze mai multe proiecte de mici dimensiuni și să distribuie banii asupra acestora, pentru că pentru ei aceasta duce la dezvoltare rurală și are legătură cu exploatațiile din ferme, și aceștia pot face acest lucru. Deci, vorbim aici despre o opțiune. Și pentru colegii din PPE, cred că acesta este soluția potrivită, vreau să subliniez. Este posibil acest lucru într-un stat membru, opțiunea este inclusă. Statele membre care doresc uh, procentaje egale pot face acest lucru, cele care doresc să implementeze multe proiecte mici și care beneficiază și de cofinanțare națională pot apela la această soluție. Cred că este soluția genială pentru a crea o punte. Iar uh, ultima observație, raportul are clar un uh, o prioritate tematică, este vorba despre eh, grupele, grupurile lider și metoda lider. Există aici o interconectare uh, cu regulamentul general, de la articolul 28 la articolul 31 în uh, regulamentul general, am uh, preluat metoda LIDER și ea este menționată numai în acest regulament, iar uh, sarcina mea a fost să o adaptez în acest context. Cam acestea sunt prioritățile de ce punem accentul asupra metodei lider? Metoda lider vine din zona dezvoltării rurale. Cred că deja de 20 de ani s-a dovedit că este una bună, are succes, s-a dezvoltat de-a lungul timpului și tocmai de aceea am preluat-o din uh, regulamentul general pentru că ea poate să fie valabilă și pentru inițiative de ocupare și pentru spațiul urban. De aceea am preluat-o. În acest context mai există o mică dificultate în regulament care ar putea să se transforme într-o adevărată problemă. Și pe marginea acestui punct există o dezbatere încinsă. Am discutat în prealabil și cu raportorii din umbră despre această problemă esențială. Este uh, vorba despre definiția zonei rurale. Unii eh, spun că nu doresc acest lucru, eu, o, eu vreau să avem această definiție, pentru că forma zonei rurale trebuie bine definită. Acum trebuie să vedem cum se configurează această definiție, astfel încât să nu existe o paralelă între oraș și zona rurală, chiar dacă există o graniță clară. De aceea, noi nu, îmi cer scuze, se corectează vorbitoarea. Dacă există o definiție a uh, zonei rurale, dar uh, fermierii își vând produsele în orașe, uh, chioșcul respectiv uh, sau tarava de unde își vin produsele, ele nu, ea nu, această activitate nu poate fi susținută din fondurile de dezvoltare rurală, ci trebuie susținută din alte fonduri, deci trebuie să se adreseze ministerelor competente. De aceea eu cred că trebuie să vorbim despre spații funcționale în definiție. Asta înseamnă că să, trebuie să introducem și relația între uh, zone rurale și zone urbane în uh, cadrul definiției. Cred că acestea sunt punctele cele mai importante pentru că acest instrument, în totalitatea sa și ținând cont de cele două politici, să fie uh, introdus și integrat în mod corespunzător, astfel încât să funcționeze la fața locului. Mulțumesc foarte mult, Elizabeth. Avem acum raportorii din umbră, din partea PP-ului, domnul Șicovski. W ramach drugiego filaru wspólnej polityki rolnej przewidziano realizację wielu działań. Mulțumesc. În acest pilon al politicii agricole comune există multe activități uh, cu privire la resurse durabile, creșterea competitivității, combaterea schimbărilor climatice și asigurarea dezvoltării durabile a zonelor rurale. S-ar putea spune așadar că obiectivele sunt foarte ambițioase, însă mijloacele sunt modeste. Așadar, dacă am putea folosi mijloace provenind din alte fonduri, mi s-ar părea o idee excelentă de care ar trebui să profităm. Cred că trebuie să promovăm toate proiectele care sunt implementate în zona rurală, fie că sunt uh, implementate din fondul social sau din fondul de dezvoltare rurală. Trebuie să ne reamintim de asemenea că cel de-al doilea pilon este mult mai mare în noile state membre care se dezvoltă încă și care trebuie să depășească decalajul istoric. Și există de asemenea și multe activități în cadrul uh, măsurilor de înverzire, ecologizare, ceea ce înseamnă că competitivitatea zonelor rurale este mai scăzută. În ceea ce privește diferențele, trebuie să ne aducem aminte că există astfel de diferențe între statele membre și trebuie să ținem cont și de chestiunile de ordin practic. Chestiu- sistemul ar trebui să fie cât se poate de simplu și cu orientare spre practică. Atunci când se face cererea, ă, sau când se primește finanțarea, toți acești pași ar trebui să fie cât se poate de transparenți, astfel încât beneficiarii să aibă o cale simplă uh, de urmat, pentru ca proiectele să poată fi implementate cu succes. Trebuie așadar să ne asigurăm că toate aceste acțiuni sunt avute în vedere corespunzător. Avem uh, în acest sens uh, amendamentul 10, 14 și 45. Proiecte care, de pildă, pot fi susținute din mai multe fonduri. Uh, în cazul acestora, probabil că cererea de finanțare va fi foarte dificilă pentru diferitele fonduri. Mă îngrijorează așadar uh, oarecum această soluție și mă gândesc că anumite proiecte ar avea put- ar putea avea dificultăți de implementare sau s-ar putea să nu se mai implementeze deloc. Nu susțin deloc o soluție conform căreia uh, un program sau un proiect este susținut din mai multe fonduri inclusiv din uh, Fondul pentru Dezvoltare Rurală. Amendamentele 3, 17, 19 și 81 vorbesc despre utilizarea acestor fonduri pentru același program sau același proiect. Uh, metoda lider. Avem uh, grupuri la fața locului care pot uh, implementa astfel de sisteme în managementul local. Avem reguli care guvernează aceste sisteme la 42 și 45, care trebuie interpretate în conjuncție cu regulamentul corespunzător și de asemenea și uh, coroborat cu regulamentul financiar pentru politica agricolă. Eu cred că bariera principală pentru implementarea LIDER se referă la uh, modul în care gestiunea ar trebui să fie făcută în cadrul acestui sistem LIDER, în special în ceea ce privește autoritatea de management și autoritatea care efectuează plata și competențele acestora. Dacă avem o abordare de tip Lider trebuie să ținem cont și de faptul că trebuie să coordonăm condițiile uh, în care se utilizează diferitele fonduri în următoarea perioadă de programare, cred că ar trebui să rămânem la nivel local. Grupurile locale ar trebui să pregătească strategiile de dezvoltare locale și trebuie să ne aducem aminte că trebuie să susținem acele grupuri care implementează proiectele la nivel local. Avem avem amendamente 67-72, dar și 14 și uh, altele unde Mă refer la susținerea, uh, plafonul de susținere de 10% și cred că acesta ar trebui transferat uh, proiectului lider. A mai existat uh, o propunere ca 40% să fie acordate pe aspectele de înverzire și proiecte de genul Natura 2000 și de asemenea pentru acțiuni din cadrul directivei cu privire la ape, ceea ce înseamnă că jumătate din fonduri vor fi acordate pentru doar două zone din cadrul programului. Cred că acest lucru este greșit. Pentru toate celelalte acțiuni, ca de pildă sporirea competitivității și dezvoltarea zonelor rurale, aceste două zone vor fi susținute doar doar de jumătate din fondurile din acest program. Cred că e greșit acest lucru. Nu cred că ar trebui să existe un plafon obligatoriu de cel puțin 10% din fonduri pentru fiecare obiectiv. E vorba aici de amendamentul 46. Cred că acest lucru este limitativ și lucrurile ar trebui să fie ajustate la necesitățile fiecarei regiuni. De asemenea, acest uh, plafon de 10% din cadrul lider este mult prea ridicat. Cred că acest lucru face implementarea foarte dificilă. În actuala perioadă de programare, plafonul este de 5%, iar în noua perioadă de 2,5 și foarte puține state membre au fost în măsură să utilizeze acest plafon mai scăzut, iar în ceea ce privește definițiile și conceptele. Eu cred că mai mult anumite definiții sunt uh, destul de duc în uh, eroare și nu sunt suficient de detaliate. De pildă legătura între zonele rurale și urbane. 1, 4, 7, 16, 20, 21, 25. Aceste amendamente uh, se încadrează aici, la această temă. Eu sper că comentariile mele vor fi avute în vedere și voi înainta amendamente corespunzătoare. Mulțumesc că văd că nu mai este niciun alt raportor din umbră în sală. Uh, am înțeles acum că După domnul Plasek vom da cuvântul comisiei. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc de asemenea pentru munca depusă de eh, raportoare pe marginea acestui aviz foarte important. Uh, Uh, care vine în completarea regulamentului pe care l-am votat ieri. Aș dori să fac câteva comentarii pe marginea câteva chestiuni. În primul rând, ambiția de a defini ce înseamnă zone rurale. Uh, Uh, avem experiență multă în ceea ce privește definirea zonelor urbane și știți uh, foarte bine că este foarte dificil la nivel european să se definească o zonă urbană pentru că condițiile naturale, istorice din uh, diferitele state membre sunt foarte diferite. Același lucru este valabil și pentru zonele rurale. Totuși îmi place în acest aviz ideea unor zone funcționale, pe care n-am definit-o încă, însă, din câte am înțeles eu, este vorba de un concept unde această zonă trebuie să asigure anumită calitate pentru cetățenii care trăiesc în acea zonă, iar autoritățile trebuie să se asigure că acea zonă funcționează și conectează zonele rurale și urbane. Al doilea comentariu se referă la metoda LIDER. Sunt de acord că este vorba de o metodă foarte populară și răspândită și trebuie trebuie să ne dăm seama că este mult mai ușor să o implementăm și să o finanțăm și de aceea trebuie menținută. Totuși, trebuie să ne dăm seama și că până acum am avut volume mult mai scăzute de finanțare pentru această metodă și dacă majorăm acest volum de fonduri, atunci lucrurile vor deveni mai dificile de implementat. Trebuie de asemenea să vedem ce uh, fonduri avem acasă la nivelul administrației. Până acum a fost vorba de circa 25%, cred că ar trebui redus acel volum. Și ultimul meu comentariu comentariu se referă la proiecte care ar trebui să fie implementate prin intermediul grupurilor de implementare locale. Eu cred că toate aceste lucruri ar trebui să corespundă planurilor de dezvoltare regională, astfel încât să ne asigurăm că nu apar probleme. Acestea au fost, iată, comentariile mele pe marginea acestui material. Mulțumesc foarte mult! L-aș ruga acum pe directorul general adjunct din partea DG Agri, care răspunde dezvoltarea rurală, să intervină. Vă rog. Thank you, Madam uh, President. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați membri. Mai întâi vreau să mă exprim mulțumirea uh, pentru Comisia Regii cu privire la eforturile pe care le-ați depus pentru elaborarea acestui aviz pe marginea politicii de dezvoltare rurală. Comisia Europeană consideră că acest document reflectă o înțelegere aprofundată a structurării acestor zone, precum și a logicii care s-a stat la baza propunerii Comisiei. Sigur, uh, sunt propuse o serie de amendamente și îmi permit să comentez asupra unora dintre acestea. Să începem mai întâi cu metoda LIDER. Împărtășesc uh, analiza dumneavoastră, anume că LIDER este unul dintre cele mai interesante uh, instrumente pentru dezvoltarea nivelului local în cadrul unei abordări bottom-up. De asemenea, sunt mulțumit că uh, conchideți și noastră că lider poate avea o contribuție utilă la vizibilitate crescută a Uniunii Europene în rândul cetățenilor săi. Tocmai de aceea Comisia a uh, ales să întărească aceste, această abordare prin uh, cooperarea și coroborarea dintre fonduri, în același timp uh, încercând să confere o mai bine, bună reprezentare a partenerilor sociali la nivel local, astfel îmbunătățind uh, punerea în aplicare a strategiilor locale. Aș mai sublinea că Fondul European de uh, Agricol pentru Dezvoltare Rurală este singurul fond comun strategic care a impus o uh, cheltuire, un prag minim de cheltuire de 5% prin lider. Asta înseamnă că uh, se ține cont, pe de o parte, de uh, capacitățile de absorbție diferite ale statelor membre, dar se și promovează această metodă lider. Acum, în ce privește contribuția minimă uh, la lider uh, de 10% la nivel uh, comunitar, trebuie să spun că cine vrea să contribuie cu mai mult trebuie să o, facă, să, să o poată face în plan voluntar. Comisia a <clears throat> conferit deja unele stimulente pentru cheltuieli mai mari prin lider, oferind posibilități de cofinanțare de până la 80%. În ce privește uh, grupurile lider existente. Comisia este de acord cu raportarea, anume că trebuie să ne folosim de expertiza uh, curentă și în ce privește planificarea perioadei de referință următoare. Este nevoie, evident, de adaptare strategică la provocările viitorilor, viitorului, îmi cer scuze, și sigur că fiecare element al lider trebuie evaluat în acest sens. De asemenea, trebuie să existe și un proces de selecție care să fie aplicat atât grupurilor vechi cât și grupurilor noi. Acum câteva comentarii cu privire la măsurile de mediu și de combatere a modificărilor climatice. În acest domeniu ne bucurăm să vedem că Comisia Regii uh, este foarte atentă să se asigure că uh, abordăm uh, în mod corespunzător provocările de mediu și cele date de modificările climatice. Adică 40% din anvelopa națională a fiecărui stat membru și nu 25%, așa cum a propus Comisia, ar trebui cheltuite pentru uh, activități de uh, protecția mediului și prevenirea modificărilor climatice. Sigur că această cerință nu trebuie neapărat transformată într-o obligație legală, pentru că uh, asta ar putea să uh, interfereze cu programarea și planificarea strategică după 2013, programele de dezvoltare rurală se vor baza mai mult pe rezultate și mai puțin pe cheltuieli. Cerințele de cheltuială de 25% sau mai mult nu reprezintă altceva decât o garanție și este un principiu pe care Comisia îl aplică în relația cu statele membre și mai puțin o obligație legală instituită. Sigur că modul în care se aplică acest prag uh, poate fi discutat. Și acum, în ce privește uh, pragul de uh, minim 10% contribuție la cele șase priorități, revenind la problema planificării strategice, cred că uh, finanțarea trebuie să se bazeze pe uh, recunoașterea provocărilor și dificultăților actuale, dar și în lumina obiectivelor de dezvoltare UE 2020. În același timp, uh, politicile noastre trebuie să urmeze un design bazat pe rezultate și nu de alocări minime per prioritate. Am luat notă de faptul că Comisia Regii a propus o, un număr mare de schimbări în ce privește obiectivele și prioritățile dezvoltării rurale pe viitor. În termen general, evaluarea Comisiei este că majoritatea schimbărilor propuse ar putea ca avea, avea ca efect îngrădirea, limitarea domeniului de aplicare a regulamentului și astfel ar putea compromite obiectivul său. Vreau să vă asigur că în ce privește mediul rural, Uh, va, această, această componentă va fi uh, tratată corespunzător, conferindu-se toate, toată atenția cuvenită. Comisia este de acord că trebuie să acordăm atenție sporită IMM-urilor uh, și trebuie să sporim activitățile creatoare și inovatoare. Însă, ma, întreprinderile mai mari n-ar trebui să fie excluse de la uh, sprijin, mai ales atunci când vine vorba de transfer de cunoștințe, expertize și tehnologii, acolo unde avem nevoie de uh, expertiza acestor companii. Acum, pe scurt, câteva uh, cuvinte despre rata crescută uh, de confinanțare pentru regiunile uh, cu caracter tranzițional. Sigur că această chestiune a apărut în contextul discuțiilor pe marginea cadrului financiar multianual și aceste discuții trebuie avute în vedere în propunerea finală ce urmează a fi adoptată. Am uh, acoperit, am, am, mă refer doar la o mică parte a chestiune, dar pot să vă spun că Comisia ia în serios activitatea Comisiei eh, Regii în ce privește politicile de dezvoltare rurală. Și mă bucur încă de pe acum să continuăm acest eh, dialog fructuos. Mulțumesc! Mulțumesc, eh, nu știu, Elizabeth, vrei să revii pentru niște comentarii foarte succinte? Um, Vreau să spun trei lucruri. Mai întâi Comisiei trebuie să spun că grupurile existente lideri uh, trebuie recunoscute, iar noile proiecte trebuie uh, verificate înainte să fie aprobate. Da? Uh, o să văd dacă putem ajusta formularea din propunerea noastră. Asta a fost de altfel intenția și a noastră. Adică nu vrem, nu vrem să trebuiască grupurile să se constituie, dar nici nu vrem să fie recunoscute automat și implicit. Deci dacă există idei bune, uh, vă rog să mă ajutați. Uh, voi, voi încerca să ajustez uh, formularea astfel încât să fie în regulă și pentru că uh, formularea existentă a durat uh, și a supraviețuit destul de bine 20 de ani, uh, eu am zis că putem să o lăsăm și așa, dar putem să o și îmbunătățim. De ce am crescut pragul procentual la mm, resursele afectate mediului? M-am orientat după pozițiile actuale existente și circulate. În ce privește regiunile cu caracter tranzitoriu, uh, Uh, am înțeles că încă nu s-a găsit încă o soluție uh, definitivă, cu toate că abordarea noastră s-ar putea să aducă tocmai această soluție. Mulțumesc. Uh, Mulțumim, spune președinta. Cu aceasta am epuizat acest punct de pe ordinea noastră de zi. Termenul de depunere a amendamentelor este 16 iulie, ora 12. Colegii ar dori să uh, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, dar uh, trebuie să ne arătăm flexibil pentru faptul că Marcus trebuie să intre la voturi. Vreau să întreb câți uh, ați dori să vorbiți despre facilitatea Connecting Europe. Evident, includ aici și raportorii din umbră. Îl văd doar pe Orgi acum, dar... Sunt patru vorbitori. Bun. Deci uh, vom, vom anula acest punct pentru calupul 5 pentru ora 11 fără un, fără un sfert. Bun, să vedem cine ar putea urma. Uh, so, Marcus, as we have still eight minutes, maybe we start. Mai avem 8 minute, poate începem acum. Aș putea să și suspend întreaga reuniune, dar nu cred că are rost, spune președinta. Um, ich werde es sehr, sehr kurz machen. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi câte poate de subțin. Din păcate, trebuie să ajung la I3 pentru a vota privind directiva um, cu privire la energie. Sunt raportor din umbră și nu pot să lipsesc. Ieri uh, am decis, într-un regulament privind fondurile structurale, cu referire la FEDER, să uh, votăm compromisul 50. Am uh, discutat despre niște reguli care se refereau la fondul de coeziune și la uh, colaborarea cu um, această facilitate Conectarea Europei. Cred că a fost o eroare uh, pentru că înainte ajunseserăm la alte acorduri care um, convenite cu Comisia TRAN, cu Comisia REGI. Deci, practic, lucrurile nu sunt compatibile. Doresc să subliniez, este vorba despre cinci puncte foarte importante. În primul rând, această facilitare conectarea Europei este importantă pentru noi pentru că în felul acesta sunt interconectate regiuni importante ale Europei. În al doilea rând, statele membre care participă la această facilitate, cel puțin uh, referindu-ne la plafonul de 2,5% din PIB, această, trebuie, această clauză trebuie eliminată pentru că nu este corect să avem un instrument care să fie gestionat centralizat de către Comisie, dar dacă este să sancționăm statele membre, uh, să fie vorba de 2,5%. Următorul punct, propun uh, o orientare mai clară a acestui instrument asupra regiunilor transfrontaliere, deci asupra zonelor cu adevărat de frontieră, transfrontaliere, astfel încât să se găsească o regulă încât aceste regiuni uh, transfrontaliere să fie cu adevărat favorizate. Și, în fine, în cadrul acestui instrument ar trebui să, um, dacă ar uh, mai fi eliminați bani, atunci ar trebui să existe un instrument de recycling care să abordeze tocmai uh, statele care uh, se găsesc în dificultăți financiare. Acestea să primească bani, însă sub monitorizarea atentă a Comisiei. Iar dacă statele doresc acest lucru, acesta este o propunere care se regăsește și în textul legislativ. Nu pot să vă spun mai multe în acest moment, trebuie să plec, însă sper că la fără un sfert să mai putem reveni asupra acestui subiect sau să nu mai discutăm despre el. Doamna Hübner va decide cum procedăm în continuare. Sper că veți mai avea, speram că mai aveți 5 minute să stați alături de noi, dar uh, suspendăm în acest moment. Mai aveți 5 minute. Am putea să ascultăm cel puțin un, uh, un deputat. Domnul Vlasac uh, este unul dintre raportorii din umbră care e, vrea să spună câteva cuvinte. Domnul Boștinaru va veni și el, dar apoi vom continua la 11 și un sfert. Oldrich, cred că poți discut. Spui acum ce aveai de spus. Da, trebuie să recunosc că Aș fi vrut să am o discuție complexă cu colegii noștri pentru a răspunde cu toții la chestiunile care au fost abordate. Bun, atunci suspendăm ședința pe marginea acestui punct. Deci, uh, suspendăm acest punct și îl vom relua la 11 și un sfert. Înțeleg că Evgenie îl înlocuiește pe domnul Cleva, așa încât putem să trecem la următorul punct uh, despre, de pe ordinea de zi. Este vorba despre instrumentele financiare cofinanțate de Fondul European de Dezvoltare Regională în vederea sprijinirii IMM-urilor. Colegul, mulțumesc, doamnă președinte. Colegul uh, nostru, domnul Cleva, uh, m-a rugat să vă transmit uh, scuzele sale referitor la faptul că nu a putut să vă prezinte personal acest Uh, proiect de aviz, pentru că are angajamente serioase acasă în Slovenia. Acum câteva săptămâni am votat la regii pe marginea uh, avizului uh, domnului Cleva privind instrumentele financiare cofinanțate de Fondul European de Dezvoltare Regională în vederea sprijinirii IMM-urilor. Acest instrument financiar este foarte important și a trebuit să joace un rol esențial în uh, cadrul financiar multianual. Doamna Cleva a redactat un aviz în legătură cu instrumentele financiare pentru IMM-uri cofinanțate de FADR, care este o reacție uh, la raportul publicat de Curtea Europeană de Conturi în aprilie. Raportul uh, spunea că eficiența și eficacitatea FEDER și a cheltuielilor de aici, precum și a cheltuielilor pentru IMM-uri, au fost împiedicate de cadrul uh, de reglementare care nu este um, adecvat pentru toate tipurile de instrumente utilizate. În proiectul său de aviz, raportoarea abordează aceste concluzii și recunoaște că o asemenea situație a fost identificată și de către Comisia Europeană la capitolul 4 privind instrumentele financiare din propunerea de prevederi comune privind fondurile europene și uh, platformele de comunicare. Așadar, Comisia Regii dorește claritate, transparență și simplificare a uh, cadrului legislativ privind instrumentele financiare. Concluziile privind uh, evaluarea fisurilor și deficitelor financiare uh, joacă un rol important. Trebuie să existe întotdeauna și o evaluare ex ante. Sprijinim uh, concluziile uh, textului Comisiei Europene, mai ales cele referitoare la instrumentele financiare, iar doamna Cleva este de părere că există anumite rate de leverage uh, care, de care ar trebui să se țină cont. Instrumentele financiare din politica de coeziune finanțează în general proiecte în regiuni mai puțin dezvoltate sau în regiuni care întâmpină dificultăți economice. De aceea, ele nu sunt uh, gândite ca instrumente care să se concentreze numai asupra profitabilității pe termen scurt, ci și asupra beneficiilor cu relevanță socioeconomică mare. Doamna Cleva constată că un asemenea raport uh, de audit este valoros, mai ales la sfârșitul perioadei legislative 2007-2013 și așteaptă cu nerăbdare să coopereze în continuare cu raportorii din umbră pe marginea acestui dosar. Mulțumesc, doamnă președinte! Flor Mulțumesc. Deschid acum dezbaterea. Observ că domnul Lambert Van Nistelor dorește să ia cuvântul. Vă rog, dacă mai dorește cineva să ia cuvântul, să uh, îmi facă un semn. Domnule Lambert, câte minute am la dispoziție? Președinta, câte minute doriți? Dacă nu sunteți epuizat după sesiunea de voturi de ieri, aveți dreptul să vorbiți chiar până și la 10.30. Bine, îmi voi mai păstra câteva minute și pentru mai târziu, spune domnul Lambert. Pornind de la acest aviz, cred că este foarte important ca înainte să începem cu o nouă perioadă, respectiv cu noi regulamente, să clarificăm toate aceste lucruri. Și sunt uh, fericit, sunt bucuros că noul regulament financiar analizează aceste instrumente. Aceste instrumente care creează posibilitatea de a garanta pentru IMM-uri posibilitatea de a investi bani în această perioadă în care băncile, în mod special, nu le mai ajută, pentru că până la urmă aceasta este cea mai mare problemă în acest moment, nu antreprenoriatul. Dar dacă cineva merge la o bancă și mă refer aici la dimensiunea băncii. Însă, te duci la o bancă și arăți că în câțiva ani de zile vei obține profit, dar nu ești sigur de situație. Ei bine, în această perioadă, problemele în ceea ce privește finanțarea sunt mari. De aceea noi trebuie să fim creativi. Um, sigur că Comisia de Control Bugetar nu este atât de creativă, este mai degrabă restrictivă. De aceea este bine să se găsească un echilibru. Iar acest echilibru este tradus în regulamentele financiare. Și este bine că nu continuăm cu dezbaterile, însă că ne concentrăm pe noi instrumente. Iar noi, cei de la această comisie, trebuie să fim capabili să ne dezvoltăm pe direcția acestor noi instrumente financiare. Iar efectele trebuie să se refere la mai puține restricții, pentru că fiecare uh, țară poate beneficia de aceste noi instrumente financiare. Însă, statele membre, după cum am observat eu cel puțin, deci statele pot spune, folosim aceste instrumente, acești bani COSME sau banii de la FEDER, pentru a îi aduce în aceste, în aceste noi instrumente financiare. Deci este foarte bine să se cunoască noile posibilități, iar anumite țări se folosesc de aceste um, risk share facilities, iar altele nu. De aceea este important să subliniem că există această posibilitate pentru IMM-uri de a participa la aceste instrumente care pot fi utilizate în statele membre. Nu este o obligație de a le folosi. Deci, în acest sens, um, acesta este un aspect foarte important. Și anume ca la negocieri să se aducă și acest aspect în discuție, la negocierile cu Consiliul. Să spunem, de exemplu, în regulă, folosiți aceste posibilități. Un alt uh, aspect important, efectul de leverage uh, ale acestor noi instrumente financiare poate să fie mult mai mare. Pentru că decât uh, dacă se aplică metodele tradiționale de subvenționare. Acesta este modul în care pot funcționa lucrurile. Iar Parlamentul European a subliniat în mai multe rezoluții și în mai multe instrumente importanța IMM-urilor. Deci nu există niciun fel de ezitare din partea noastră în această privință. Este vorba doar despre faptul că trebuie să accentuăm calitatea managementului din statele membre și de la nivelul regiunilor, astfel încât aceștia să uh, observe aceste instrumente și să le folosească. De multe ori, în, uh, la FEDER, în combinația de activități a unor companii mai mari, se observă o colaborare cu IMM-urile. Deci nu este un instrument uh, specific pentru IMM-uri. El se adresează în aceeași măsură, așa cum am votat și ieri, și companiilor de mai mari dimensiuni și IMM-urilor. Pentru că este folosit în uh, lanțul de inovație și a fost dezvoltat, uh, într-adevăr, pentru IMM-uri, dar acestea sunt de multe ori susținute de consorții de mai mari dimensiuni sau chiar de universități. Deci, în primul rând, uh, acest instrument este foarte important. Important pentru IMM-uri, care îl pot folosi în viitoarele programe, iar eu sunt convins că poate fi utilizat într-un fel, astfel încât să nu revenim în fiecare an la Comisia pentru Control Bugetar Uh, pentru că există probleme. Aceste lucruri trebuie clarificate, avem regulamente financiare, deci să mergem pe acest drum. Mulțumesc, domnule Lambert, cred că ți-ai epuizat timpul pentru următoarele trei ședințe care vor urma de acum încolo. Uh, domnul Simpson. Uh, Mulțumesc foarte mult. Domnule Van Nistelrooy, nu s-a folosit de tot timpul său de vorbire, așadar mă mai folosesc eu de câteva minute din timpul său. Este adevărat că ceea ce fac statele membre cu acest instrument este important sau ceea ce nu fac. Din experiența mea, în regiunea de unde provin, acum uh, aproape 10 ani, am încercat să uh, introducem un fond special și a trebuit să ne luptăm cu guvernul timp de 5 ani pentru a vedea ce este legal. Iar în final, da, într-adevăr, am uh, implementat acest fond și acum funcționează și toată lumea este folosită și este fericită pentru că îi înțeleg utilitatea. Ar trebui să ne gândim că într-o perioadă în care sistemul bancar este oarecum prăbușit, cel puțin pe aici pe acolo, ei bine, ar trebui să căutăm noi instrumente de sprijin la nivel local și regional, pentru ca uh, în regiuni uh, precum cea de unde provin eu să fie uh, susținuți antreprenorii. Dacă cineva dorește să investească bani într-un anumit fond, astfel de inițiative și noi experiențe trebuie să fie susținute. Acesta ar fi o abordare importantă. Yes. Mulțumesc. Dacă nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, cred că Rachel Rank, ca Head of Unit, um, de la Finanțe dorește să ia cuvântul în numele Comisiei. am fi Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte, pentru faptul că mi-ați acordat cuvântul în numele Comisiei. În primul rând, am dorit să mulțumim uh, raportorului pentru munca depusă pe marginea acestui proiect de aviz. În primul rând, așa cum a menționat primul vorbitor, suntem de acord că propunerile noastre legislative au vrut să vână în întâmpinarea criticilor exprimate de curte, să fie mai simple, mai clare și mai transparente, să creeze astfel astfel un cadru uh, mai bun pentru instrumentele financiare, inclusiv evaluări exante și raportări mai bune. Și în acest context uh, ne-am uh, concentrat lucrările. De asemenea, în ceea ce privește proiectul de aviz și efectul de potențare, suntem de acord că uh, aceste efecte în politica de coeziune trebuie să țină cont de obiectivele politice specifice și de asemenea de abordarea pe bază de gestiune partajată. Acest lucru este uh, stabilit și în acest aviz, uh, unde se spune că acest lucru poate nu va fi posibil în toate statele membre. Este totuși o opțiune. În acest context am dori să susținem efectul multiplicator al fondurilor europene, care nu ar trebuie să țină cont de contribuția publică națională, pentru că aceasta nu poate fi contribuită doar pe baza contribuției publice, ci și pe baza um, alocărilor din um, FEDER. Așa cum spunea și raportorul, poate că ar fi util să avem în vedere termenul 2016 pentru a determina impactul final al acestor instrumente. Președinte, mulțumesc. Mă gândeam cum anume să transmitem aceste comentarii și raportoarei noastre. Dacă aveți cumva ceva înscris, poate că puteți face acest lucru, să-i transmiteți. Mai trebuie doar să stabilim termenul de depunere a amendamentelor. Este 16 iulie, ora 12 și cu acestea fiind spuse, putem încheia acest punct și uh, v-aș propune să trecem acum la punctul 18 de pe agenda noastră. Este proiectul de aviz al lui Andrei Covacev cu privire la raportul interimar cu privire la bugetul pentru perioada 2014-2020. Și aș dori să-i dau cuvântul lui Andrei acum. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, dragi colegi. Într-adevăr, este vorba de un aviz pe marginea raportului intermediar în ceea ce privește cadrul financiar multianual, uh, despre care vă voi informa. Dezbaterea cu privire la CFM a început acum un an și s-a desfășurat într-un mediu dominat de criză. Anumite uh, guverne au solicitat uh, reducerea propunerii Comisiei cu privire la CFM, însă fără o finanțare corespunzătoare, probabil că vom avea eșec cu strategia Europa 2020, așa cum s-a întâmplat și cu agenda de la Lisabona. Acest uh, uh CFM nu ar trebui să se bazeze pe mentalitatea crizei. Așadar, uh, Uh, nu trebuie scăzut bugetul actual datorită crizei economice, ci din potrivă. Am stabilit deja obiectivele noastre în strategie Europa 2020 și acum trebuie să asigurăm finanțarea corespunzătoare. Este nevoie de un buget care va, oferi, va putea oferi standarde ridicate pentru cetățenii noștri. Uh, investițiile în uh, în uh, infrastructură trebuie să fie foarte importante pentru că acestea creează locuri de muncă. Prin urmare, politica de coeziune ar trebui să rămână pilonul principal al solidarității europene. Să nu uităm că acest, uh, această politică aduce beneficii întregii Uniunii Europene. Beneficiarii direcți uh, pot fi implicați pe piața unică, dar și, și pentru contributorii neți uh, există avantaje avantaje uh, pentru a putea intra pe piețele din acele țări unde se primesc fonduri de coeziune. Obiectivele pentru absorpție uh, a fondurilor de coeziune vor susține, uh, vor susține regiunile pentru realizarea obiectivelor Europa 2020. Recomandările Comisiei de Buget în sensul consolidării uh, opiniei Parlamentului uh, European pentru a putea uh, negocia cu Consiliul. Vă spuneam că avizul meu s-a orientat după uh, cel al colegului Salvador Gariga din uh, 8 iunie 2011 adoptat de Parlament, la fel ca și în ceea ce privește rezoluția cu privire la fondurile proprii pe care am adoptat în luna iunie acestui an. În proiectul de aviz care a fost prezentat Comisiei Rugii, Regii pe 20 iunie, am vorbit de 260 de miliarde pentru politica de coeziune, care ar trebui considerată minimul pentru finanțarea acestei politici și de aceea ar trebui să constituie o linie roșie în negocierile Parlamentului pe marginea CFM. Însă, dragi colegi, aici se împun câteva clarificări și sper ca Comisia să vină cu aceste clarificări pentru că săptămâna trecută domnul comisar Lewandowski a venit cu această actualizare de ordin tehnic a sumei totale datorită Croației și datorită altor cifre macroeconomice, lucruri care însă nu sunt încă foarte clare pentru că în baza acestui document se spune că pentru că politica de coeziune vor exista 3 miliarde 240 de milioane mai mult. Deci dar pe altă pagină se face o trimitere la minus 5 miliarde. Ieri am uh, citit de trei ori această pagină, dar nu am înțeles-o. Am încercat de asemenea să contactăm Comisia. Cum este așadar posibil, uh, datorită unei actualizări de ordine tehnic, de ordin tehnic prin uh, aderarea Croației, să apară o diferență pe o pagină de minus 5 miliarde și pe cealaltă pagină de 3 miliarde plus pentru politica de coeziune. Aceste lucruri trebuie clarificate. În final, și discuțiile pe marginea pachetului legislativ cu privire la politica de coeziune au arătat că vrem să ne apărăm poziția pentru o politică responsabilă vis-a-vis -vis de cetățenii noștri, pentru că politica de coeziune trebuie să devină adecvată pentru regiunile noastre, eficientă și eficace pentru atingerea unor rezultate concrete, mai transparentă pentru beneficiar, mai ușor de administrat de către autoritățile locale, regionale și euro naționale este de asemenea o, un obiectiv al comisiei noastre, iar aceste priorități nu pot fi realizate fără o finanțare corespunzătoare, de aceea apelez la susținerea dumneavoastră pentru a ne apăra această linie roșie în ceea ce privește politica de coeziune uh, actualizată și uh, alocările din uh, CFM, astfel încât să nu mergem sub această actualizare, această cifră actualizată și aceasta ar trebui să fie mai mult decât uh, această valoare diminuată cu 5 miliarde. Sper că Comisia ne va putea aduce clarificări astăzi. Aștept cu interes și opinia colegilor mei. Am vorbit și cu uh, raportorii din umbră ieri și aștept, cu, cum vă spuneam, cu interes părerea dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult. O clarificare înainte de a da cuvântul uh, Uh, raportului de umbră din partea grupului socialist. Acele cifre pe care le-ați menționat din actualizarea tehnică cu privire la Croația și noi cifre macroeconomice, în acest sens cred că Comisia va reacționa, însă Ideea este că această politică din CFM depinde în ceea ce privește uh, alocările de previziuni și conform previziunilor, alocările pentru politica de coeziune au scăzut cu mai mult de 5 miliarde dat- și datorită aderării Croației uh, crește cu 8 miliarde. Așadar, această trei, diferență de 3 miliarde uh, ține cont de aderarea Croației și de previziuni de acest minus 5 miliarde. Însă, în propunerea Comisiei, mecanismul pentru conectarea Europei uh, este tot în politica de coeziune, deci se vorbește tot de 376 de miliarde, dar în propunerea Consiliului, așa cum spunea Ian, această, acest mecanism pentru conectarea uh, Europei este în afara politicii de coeziune. Deci dacă ținem cont de acest lucru ar trebui să fie încă minus 40 de miliarde. să ai cuvântul. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το σχέδιο γνωμοδότησή του, το οποίο αποτελεί μια βάση πάνω στην οποία μπορούμε να χτίσουμε τη συμβολή τη Επιτροπή. Cred că acest uh, raport de aviz este o bună bază pe care să ne constituim uh, pe care să ne sprijinim în elaborarea raportului interimar de evaluare a uh, cadrului financiar multianual 2014-2010. Având în vedere constrângerile bugetare și având în vedere că bugetul UE este un instrument strategic de investiție și de păstrare competitivității, plus că el uh, creează și locuri de muncă și uh, întărește coeziunea. Cred că această politică este singura politică uh, de coeziune coerentă. Cred că politica de, de coeziune este singurul răspuns eficient la această criză, pentru că obiectivul său este crearea de locuri de muncă și creșterea economică. În acest uh, scurt uh, raport și în votul din plenară din uh, iunie am obținut un mandat de negocieri cu Consiliul și în cadrul acestui mandat politica de coeziune, coeziune este o parte esențială a politicii pentru dezvoltare. Deci dacă vrem dezvoltare, avem nevoie de bani pentru a o înfăptui. Avem nevoie de bani pentru punerea în aplicare a politicii. Deci este nevoie de o, un suport financiar corespunzător. Cei 460 de miliarde de euro propuși pentru 2014-2020 de către Comisie nu sunt încă disponibili pentru Uh, finanțarea politicii de uh, coeziune. 40 de miliarde, uh, de exemplu, apar la Connecting Europe, dar nu sunt direct disponibili pentru politica de coeziune. Deci trebuie să adaptăm politica de coeziune astfel încât să obținem rezultate mai bune. Tocmai de aceea o să accept acele amendamente care susțin mesajul pe care dorim să-l transmitem Consiliului și Comisiei în legătură cu politica de coziune și rolul său în cadrul CFM. Mulțumim foarte mult. Acum întreb dacă mai sunt alți raportori din umbră care doresc să se înscrie la cuvânt. François? Nu. Atunci Lambert van Nistelrooy. Thank you, thank you very much. Just to support the Mulțumesc că vreau să susțin uh, încă o dată această dezbatere, așa cum am susținut-o și în trecut. Dar care este obiectivul final? Unde ne duce această, uh, acest dosar? Am avut o rezoluție foarte generală cu privire la progresul uh, pe marginea CFM, nu s-a prea schimbat nimic, nu s-a întâmplat uh, prea mult de atunci și ne um, întreb atunci ce se va întâmpla în viitor, care este următorul pas. Pentru că în momentul în care plenara va adopta uh, acest uh, raport interimar, nu știu ce mai facem. De fapt, nici nu știu când, o să, când vom adopta acest raport interimar. Deci sunt pierdut în acest uh, calendar uh, prea vag. Pentru că ieri, ieri prin vot, am uh, conferit un prim mandat. Deci am făcut un prim pas care să ne permită să fim eficienți. Am, am exprimat ce vrem în perioada următoare prin raportul pe care l-am adoptat, deci deci, uh, spunem că nu mai subvenționăm, ci uh, creăm în loc uh, efecte de pârghie, de potențare. Spunem că trebuie să modernizăm politica de coeziune. Da, într-adevăr, nu mai este aceeași politică de coeziune pe care am avut-o cândva. Aici avem de-a face cu o nouă abordare integrativă, cuprinzătoare. Deci lucrurile se se unesc într-adevăr, dar, așa cum a spus-o și domnul Kovacek, noi suntem acum gata să punem în aplicare această politică și atunci uh, vreau să întreb, cine poate să mă lămurească? Trebuie ca toate uh, comisiile să fie Uh, gata cu deliberările lor pentru ca în septembrie să avem un document pe care să-l votăm, să-l adoptăm în plenar în octombrie? Adică cum vom proceda? Pentru că mă simt așa ca într-o, ca într-o diasporă, dacă îmi permiteți să formulez astfel. Președinta, uh, vrea cineva să mai ia cuvântul cu privire la acest aviz? Dacă nu, atunci vă spun eu. Raportul interimar va fi votat și verific acum în notițele mele, spune președinta. Deci eu știu că votul este, votul final este în octombrie. Votul în plenară va fi în octombrie. Bun, dar atunci cum pre- pregătim acest raport în plenară? Pentru că nu există rapoarte imprimare care se coboară din ceruri la noi și le adoptăm și gata. Adică eu nu cred că trebuie să revenim cu acest raport de 5 ori. Noi cred că suntem gata. Îmi cer scuze, spune președinte, vă referiți la acest raport? Pentru că eu înțeleg că toate comisiile de specialitate implicate în procesul bugetar de previziuni bugetare, sunt în curs de elaborare a unor avize care vor fi prezentate Comisiei de Bugete. Comisia de Bugete va vota conform informațiilor noastre în septembrie aceste avize și se va ajunge cu raportul în plenară în octombrie. Deci avizul nostru nu intră direct în plenară, ci Eh, va fi inclus în raportul interimar care a fost adoptat, eh, aprobat de eh, comisia, conferința președinților și domnul Masur va de la Comisia de Bugete se va ocupa apoi de această chestiune. Da, deci vom avea un vot și apoi în septembrie mai urmează o procedură interimară la nivelul Comisiei de Bugete înainte de a se ajunge în plenară. Între timp, va mai exista un eveniment important. Uh, am auzit uh, din partea domnului uh, ministru Mavroianis că pe 31 august va avea loc un Consiliu Cagre la care sunt invitați și observatori din partea Parlamentului European. Deci uh, va mai exista un eveniment care ar putea să aducă elemente noi uh, în dezbaterea pe care o purtăm. Dar evident nu putem să uh, ghicim de pe acum care vor fi aceste elemente. Raportul raportul va fi un raport pe cifre, pentru că doar astfel tra- respectă tratatul de funcționare a Uniunii. Uh, deci uh, trebuie ca și raportul să reflecte uh, propunerea de regulament și structurarea acestea, propunerea de regulament care a fost prezentată anul trecut de către Comisie. În propunerea de regulament uh, sunt niște uh, cifre cuprinse și mai sunt cuprinse și elemente de condiționalitate. Și acestea nu acoperă doar uh, politica de coeziune, dar mai sunt și alte domenii, cum ar fi pescuitul și așa mai departe. Acum, sigur, avizul nostru este modest. Amendamentele sunt importante Ehm, cred că dumneavoastră în grupurile politice trebuie să eh, reflectați asupra posibilor amendamente la acest aviz, amendamente pe fondul problemei, însă vreau să vă avertizez, nu trebuie să facem comentarii pe eh, ceea ce Consiliul se pregătește să aducă în dezbatere. Pentru că, deocamdată, cred că ar trebui să ignorăm această poziție în avizul nostru. Trebuie să avem poziția noastră proprie. Constanțe. Sorry, I was uh, some minutes out, but I have... Mm, cer scuze, poate am venit puțin prea târziu. Am citit avizul domnului Kovacev, însă am înțeles că acesta a fost elaborat în uh, baza uh, propunerii comisiei. Noi însă cred că ar trebui să ne raportăm la raportul Gariga. Uh, oare am înțeles eu greșit sau sau, sau chiar așa trebuie să ne poziționăm? Domnul Covacez, propunerea comisiei este reflectată în raportul Gariga, dar noi arătăm care, este, eh, care sunt elementele nenegociabile în ce privește politicile eh, de coleziune și arătăm care este eh, poziția noastră față de încercarea statelor membre de a slăbi proiectul inițial al Comisiei. Sigur că documentul oficial al Parlamentului este raportul Gariga și acest lucru este reflectat și în avizul nostru. dar trebuie să arătăm care este acea linie roșie dincolo de care noi nu putem trece. Mai există și alte comentarii? Pentru că nu cred că mai avem prea mult timp pentru amendamente, dar să ne folosim de mâine, poimine și luni în reuniunile de grup politic să eh, decidem ce mai vrem să adăugăm eh, la acest eh, aviz. Am găsit și în notele mele o confirmare a faptului că Eh, plenara din octombrie din Strasburg va fi eh, aceea care va adopta raportul eh, interimar. Mulțumesc. They confirmed it Deci este un fapt confirmat. Comment, Dacă nu sunt alte comentarii, atunci vreau să rog comisia să reacționeze, dar comisia, comisia nu dorește să intervină. Cred că comisia e deja cu o poziție bine definită. Yes, CF now. Is it in the 1A or 1B? No, I mean, this is for sure the uh, in... În ce privește FEC, uh, Comisia a făcut doar, um, uh, doar o ajustare tehnică care privește odată cifrele noilor perspective financiare multianuale, care privește aderarea Croației și care, dacă bine mă amintesc, reflectă și uh, Uh, problema unificării Ciprului, dacă bine mă amintesc, spune președinta. Din punctul nostru de vedere, uh, cele mai, cel mai important element este uh, modificarea, ajustarea făcută în lumina noi, noilor perspective financiare multianuale. Cred că Croația este un element neutru din punctul nostru de vedere, deci pentru noi ceea ce contează sunt cifrele Uh, generale. Acum însă cred că Comisia e pregătită să intervină. Nos excuses, la Comisia nu a pas pu être présente dû changement de l'ordre du jour. Uh, ne cerem scuze, Comisia uh, din păcate nu a putut să fie reprezentată pentru că a fost modificată ordinea de zi, dar cu mare bucurie vă vom răspunde în scris. Așadar, nu există niciun comentariu din partea Comisiei. Ian Albrecht. Da, este într-adevăr uh, o propunere interesantă din partea Comisiei de a obține un uh, răspuns scris din partea Comisiei. Așadar, haideți să punem întrebarea. Uh, întrebarea ar fi, în primul rând, să se clarifice previziunile. Acest lucru este cât se poate de clar, însă. Apoi, cea de-a doua întrebare. În ceea ce privește cele 40 de miliarde, vorbim despre um, politica de coeziune sau despre alt fond? Uh, va fi uh, în formă scrisă pentru că în uh, propunerea de regulament și uh, EF se regăsește în aceeași formă. Nu a avut loc decât o actualizare tehnică. Deci nu există niciun dubiu în această privință. CEF uh, este configurat la fel ca și până acum și se regăsește la politica de coeziune. Bun, asta este precizarea în documentele comisiei, însă știm din alte surse că și Consiliul este implicat. Așadar, poate Comisia, în forma scrisă, ne poate informa referitor la stadiul lucrurilor din prezent. Poate că există planuri de modificare sau de schimbare. Deci, o clarificare. Sigur. Deci putem să adresăm întrebarea prin intermediul dumneavoastră? Întreabă președinta. Nu să scriem o scrisoare, dar sper că putem să adresăm această întrebare comisiei prin intermediul dumneavoastră, astfel încât să obținem această informație privind uh, situația actuală dar cred că vom primi răspunsul că nu s-a schimbat nimic, dar sigur, putem întreba. Uh, vă rog așadar să transmiteți comisarului întrebarea noastră și anume că vrem să fim informați referitor la actuala situație privind uh, facilitatea europeană de conectare în uh, contextul politi- politicii bugetare. Mai doresc cineva să reacționeze la comentariile care au fost făcute? Mulțumesc foarte mult, dragi colegi! Sper să, să înainteze amendamente în următoarele zile. Sfârșitul săptămânii viitoare este deadline pentru înaintarea acestor amendamente. Vom continua să lucrăm cu grupurile politice, cu raportări din umbră, pentru a ajunge la un text solid pe baza căruia să ne putem susține poziția. Așadar, sfârșitul săptămânii viitoare este termenul de înaintea a amendamentelor. Nu putem trece de 17 iulie la prânz. Acesta va fi termenul limită de înaintarea amendamentelor, deci probabil marțea viitoare. Bun, atunci revenim la Marcus, care a revenit. Am început cu un comentariu al lui Marcus la început și continuăm acum discuția. Nu știu dacă Victor Boștinaru s-a întors, pare nu, a nu fi în sală. Singurul uh, raportor din umbră este Solgi, care poate să ia și el cuvântul. Uh, Olgi, I'm sorry, I, I invited you to speak. Olgi, îmi cer scuze, te-am invitat să iei cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Cred că această discuție este foarte importantă și acesta este motivul pentru care trebuie să reținem toate aspectele. Trebuie să ne dăm seama că alocarea pentru acest instrument special este mult mai mare, este de trei ori mai mare decât a fost în perioada trecută era de 12 miliarde de euro, incluzând aici transporturile și proiectele de energie. Iar uh, dacă este să analizăm separarea în ceea ce privește alocarea pentru această perioadă, aproape 10 miliarde ar trebui să fie uh, alocate tehnologiei comunicării și informației. Iar amendamentul meu în ceea ce privește această chestiune specială uh, este că ar trebui să lărgim uh, domeniul de aplicare și să includem aici și rețelele inteligente și noile tehnologii. În ceea ce privește rețelele de energie, cred că legătura este cât se poate de clară. Ar putea apărea probleme în ceea ce privește aceste fonduri, pentru că autorizațiile trebuie să fie obținute pentru rețele individuale. Permisele și autorizațiile de construcții în ceea ce le privește pe acestea, condițiile și legislația actuală de multe ori uh, este dificilă. Ieri, în cursul votului, am adoptat un amendament care se referea la transferul de 10 miliarde din partea politicii de coeziune și am ajuns la un compromis care spune că pentru întreaga perioadă de programare viitoare, banii de la politica de coeziune pentru conectarea, facilitarea conectarea Europei va fi un buget uh, al statelor membre, iar uh, discuțiile vor avea loc bilateral între Comisie și statele membre. Și cred că acest uh, compromis ar trebui să se reflecte în acest proiect, astfel încât totul să fie clar și toată lumea să știe pe ce ne bazăm. De asemenea, sunt de părere că pentru a fi flexibil, trebuie să permitem ca acest proiect să fie mai cuprinzător, mai ales în ceea ce privește transporturile și negocierile cu statele membre. Noi trebuie să fim mai flexibili și să facilităm uh, considerarea condițiilor locale. Cam acestea sunt observațiile mele referitoare la acest uh, aspect special. Acum, mai doresc să fac o observație de natură tehnică referitoare la energie. Pentru că solicitarea mea este să schimbăm, să trecem de la așa numitele măsuri de low carbon la măsuri de low emissions. Acesta se referă și la beneficiarii din acest domeniu. Cam acestea ar fi solicitările cele mai importante din partea grupului nostru. Mulțumesc foarte mult, Victor Boștinaru. Thank you very much indeed. Mulțumesc foarte mult și îmi cer scuze că am întârziat. Voi începe de la bun început spunând că uh, îl voi cita pe domnul Piper, pe raportor, greșala de ieri și aș, sau, o să refer la um, regulamentul privind fondul de coeziune și uh, prevederile comune. Pentru că prevederile din uh, fondul de coeziune și cele care se referă la uh, prevederile comune uh, au fost menționate. Noi am adoptat un text, iar acesta ar trebui să reprezinte o bază clară pentru negocierile noastre viitoare cu Consiliul și Comisia. Odată adoptate, acesta ar trebui să fie baza principală, principiul de bază pentru implementarea facilitatea, facilității conectarea Europei. Așadar, nu este o greșeală, dar un compromis cât se poate de decent. Comisia nu poate să facă de două ori o asemenea greșeală. Doresc să-i mulțumesc domnului Piper pentru documentul de lucru. L-am uh, citit cu atenție înainte să vin la comisie. Am câteva păreri referitoare la acest raport și aceste părere au fost exprimate și înainte, și nu numai de mine, dar și de către mulți alți colegi ai mei din partea tuturor grupurilor parlamentare. Știți foarte bine că cel mai controversat punct de la bun început a fost modul în care cele 10 miliarde vor fi transferate sau nu trebuie să fie transferate către Autoritatea Centrală de Management. Celălalt punct important, care însă a fost rezolvat prin uh, compromisul la care am ajuns ieri, se referă la statele membre care decid referitor la proiectele ce trebuie să fie implementate prin intermediul facilității conectarea Europei. Și fac apel din nou la dumneavoastră. Compromisul la care am ajuns este unul important. Este un mesaj bun uh, atât pentru Comisie cât și pentru Consiliu. Compromisul la care s-a ajuns ieri menționează că banii nu vor fi transferați, ei vor fi păstrați în bugetele naționale și, înainte de orice implementare, autoritatea de management, înainte de implementare, va obține acordul statului membru. Este o garanție bună, solidă, care uh, permite implementarea de proiecte pornind de la această filozofie să fie implementate, dar vor exista și garantiile necesare. Așadar, um, sigur, există în continuare spațiu de negociere, însă același principiu ar trebui să fie aplicat și la DG Move și de către Comisie atunci când se propun idei legate de facilitatea conectarea Europei. Un alt aspect important pentru mine este ideea faptului că 80% din facilitatea conectarea Europei să fie dedicate proiectelor de dimensiune transfrontalieră. Facilitatea Conectarea Europei, în principiu, are o dimensiune clară transfrontalieră, care se referă la toate aspectele sale. Fie că este vorba despre infrastructură energetică sau infrastructură de transport. Însă, 30% poate că este prea mult sau motivele care stau în spatele acestui procent nu sunt suficient sau complet explicate de către raportor. Așadar, poate că ar trebui să păstrăm niște bani, o parte din fond, pentru acest motiv, dar nu 30%, pentru că este mult prea mult. Și să nu uităm uh, particularitatea fiecărui stat membru susținut din politica de coeziune. Există state membre care se confruntă cu probleme dramatice, dar există și alte state membre care se confruntă cu probleme mai puțin dramatice. Așadar, este o reducere drastică a flexibilității necesare. Ne aflăm acum într-o etapă timpurie. După ce am primit uh, proiectul de raport, ar trebui să prelucrăm amendamentele și sunt convins că toți vor face acest lucru. Dar mesajul meu final către raportor și către toți ceilalți actori relevanți, Comisia și Consiliul, este evident că acest tip de proiecte sunt importante. Avem nevoie de facilitatea conectarea Europei și avem nevoie de implementarea acesteia. Însă, ținând cont de opoziție, știți, doamnă președinte, că au existat 20 de amendamente care au propus să eliminăm complet facilitatea conectarea Europei. Deci, ținând cont de disputele de la Consiliu, dacă dorim să ajungem la un acord care să ne permită să implementăm facilitatea, facilitatea conectarea Europei, atunci cu toții ar trebui să fim atenți la probleme și cu toții ar trebui să colaborăm astfel încât să ajungem la compromisul și acordul necesar, astfel încât lucrurile să devină posibile. Pentru că dacă opoziția va crește, și voi conchide imediat, deci dacă opoziția va crește, atunci probabil va deveni prea riscant să acest lucru pentru existența facilității conectarea Europei. Este important să reconciliem cele două poziții și sper că în toamnă, când vom reveni din uh, vacanța de vară, de asemenea, Digi Move va lua în considerare și, de asemenea, Comisia TRAN, comisia noastră, va lua în considerare nevoia dramatică de a lucra pentru a obține un compromis. Noi, cei de la Regii, ne-am exprimat disponibilitatea și suntem capabili să ajungem la un compromis solid. Sper că și ceilalți ne vor urma pentru că, în final, și aceasta este ultima mea propoziție, uh, regulamentul privind prevederile comune este regula care până la urmă va fi aplicată. Nu mă voi uh, referi acum la impact sau la plafonare. Voi reveni cu alte amendamente. Însă este important să ajungem la un compromis. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc foarte mult, Lambert Van Nistelrooy. Mulțumesc foarte mult, Marcus. Cred că până la urmă dovada e sau va rezulta atunci când uh, lucrurile se pun în aplicare. Ideea este că noi suportăm această, susținem această facilitate pentru conectarea Europei pentru că finanțările din uh, trecut nu au fost uh, suficient de eficiente pentru a aduce aceste finanțări de infrastructură atât pentru Uh, șosele, dar și pentru rețelele energetice, ținând cont și de obiectivele energetice pe care ne le-am ținut, avem nevoie de această abordare mai de ansamblu. Însă s-a spus, haideți să o facem treptat, ceea ce înseamnă că dacă Comisia Europeană nu vine cu o clarificare, uh, nu cred că e așa de dificil. Cred că Comisia Europeană poate să răspundă la întrebarea lui Jan Albrecht. Asta și în cadrul dezbaterii pe marginea cadrului financiar multianual pe care l-am avut. Să întrebăm Comisia, unde se regăsește asta? La nivelul coeziunii, în afara acestor fonduri, veniți cu o soluție? Da? Nu? pentru că în textul pe care l-am primit, uh, totul e ca și înainte, cu toate neclaritățile. Așadar, ceea ce am făcut noi ieri la vot a fost să avem o abordare foarte clară în care să păstrăm această linie a coeziunii. Aceasta este abordarea. Însă, așa cum spunea și uh, domnul Boștinaru, suntem deschiși la negocieri, dar dacă dânsii nu vin, dacă vor să ne uh, convingă, haideți să invităm pe cei doi comisionari să vină la noi în comisie. Suntem colegiuitori. Ei trebuie să vină și să ne convingă pe noi. Nu vreau să-l critic pe Marcus. Dânsul spunea, sigur că s-ar putea uh, prelua sau preda poate că a ajuns ceva mai departe decât noi în votul de ieri. Vom vedea. Nu văd aici o contradicție, dar oricum revine Comisiei Europene această misiune de a clarifica la articolul 15 ă, spuneți că ă, lucrurile nu trebuie amestecate cu plafonarea. Comisia trebuie să vină cu aceste lămuriri este ieri în cursul votului uh, și după aceea uh, am primit uh, telefoane în care am fost întrebat de ce am votat așa și am întrebat dacă ne-a citit documentul de lucru, am precizat că suntem pregătiți să uh, venim cu această susținere. Dar ne-am prezentat documentul de lucru în noiembrie anul trecut și între timp nu s-a întâmplat nimic de cealaltă parte a Comisiei. Și suntem totuși colegiuitori. Vreau doar să clarific că ieri nu am făcut uh, greșeli. Am luat poziție ieri. Mandatul este un mandat de negociere și dacă revenim uh, cu ceva bun, foarte bine. Trebuie așadar să vedem uh, cât de departe putem ajunge cu propunerea lui Marcus, dar vreau să văd mișcare și de partea Comisiei, pentru că susțin propunerea lui Marcus de a acorda o atenție specială pentru regiunile transfrontaliere și să preluăm acești 30% și ieri am mers în aceeași direcție și ultima remarcă din partea mea, dacă vrem să susținem partea de sud a Europei cu toată energia lor uh, solară și nu avem nicio interconectare, nu avem cum să aducem acest curent în nord. Pierdem astfel șansa pentru aceste economii economii de a-și recăpăta o anumită vitalitate. De aceea, iată susținerea mea și o ultimă remarcă, dacă Comisia nu ne prezintă o clarificare, tot acest mecanism de conectare a Europei va cădea. Nu e că doar eu cer clarificări. Ei pur și simplu periclitează întreaga idee. Pentru că dacă trag cu urechea și la dezbaterea din Consiliu, uh, se poate întâmpla acest lucru, așadar o comisie să accelereze. Mulțumesc. Înainte de a-i da cuvântul lui Ian, aș dori să spun că pe 12 iunie am scris o astfel de scrisoare către comisie uh, solicitând clarificări. A fost doar cu o lună în urmă. Ian. Mulțumesc! Eu cred că în timp ce ne pregătim poziția noastră ca și Comisia, totuși trebuie să ținem cont de ceea ce se întâmplă în primul rând. Există această necesitate politică de a crea niște instrumente care să permită realizarea unor proiecte europene în infrastructură energetică și de transport, formă propusă de comisie, restul este o consecință și nu din greșeală toți cei 50 de miliarde, 40 plus 10, au fost puși la rubrica 1B, la politica de coeziune. Deci să nu uităm acest lucru, pentru că politica de coeziune se bazează pe gestiunea partajată. Prin definiție, în același timp, propunerea care uh, a fost făcută nu se referă doar la finanțare, ci și la metodă. Metoda este de a utiliza agenția existentă la nivel european și apoi să se introducă așa numite proiecte europene. Este o măsură care, uh, precum TEN T sau TNE este centralizată la Bruxelles. Eu cred că, uh, sigur, uh, trebuie făcut ceva la nivel european. Întrebarea este uh, printr-o agenție nouă sau una existentă, dar nu vreau să intru într-o astfel de dezbatere. Cel de-al doilea element, și asta este realitatea. Nu va fi posibil să includem în documentul nostru această problemă a plafonării, pentru că aceasta nu există în niciun fel de regulament. Această plafonare este problema unui acord politic între statele membre. Comisia a propus această plafonare la 2,5. Este dezbătută în continuare și în cadrul uh, CFM și Comisia a introdus la această plafonare întreg fondul de coeziune. Fie că ne place, fie că nu, au făcut-o. Nu putem uh, folosi acest lucru într-un text în regulamentul juridic pentru că este un acord politic. De aceea ar trebui să nu menționăm această plafonare pentru că este un uh, element politic. Iar următorul element îl reprezintă fondurile de coeziune. Știm de luni de zile că o comisie spune că banii sunt luați, alt, uh, alt comisar spune că banii au fost dați. Am sunat pe doi comisari și apelul domnului Lambert este clar, să vină aici. Pentru noi nu e important dacă au fost dați sau luați. Este o problemă a sistemului politicii de coeziune, pentru că avem un sistem în care se spune că fondul de coeziune este pentru proiecte mai mari și se bazează pe tratatul de la Maastricht și intră sub incidența sancțiunilor macroeconomice, precum exemplul Ungariei și dacă avem fondul de coeziune ca atare și introducem la temeiul juridic situația în care fondul de coeziune se reduce cu anumiți bani, bani care sunt transferați în altă parte, întrebarea este dacă uh, tot de uh, fondul de coeziune va mai fi vorba. Răspunsul din partea comisarului a fost că uh, nu vor mai fi fonduri de coeziune, așa, dar din punct de vedere juridic, fondul de coeziune va fi redus uh, și va va fi, vor fi fonduri de tip coeziune cu cofinanțare, dar nu strict um, fonduri de coeziune, pentru că nu se vor aplica sancțiuni macroeconomice. Deci ce facem? Pregătim întâi sistemul și apoi reducem banii. În opinia mea, cineva a făcut o greșeală. Ar fi trebuit să se facă înainte, să se uh, pună deoparte niște bani. Acum, eu vă voi opune ferm luării de fonduri din fondul de coeziune, care nu are nicio legătură cu proiectele, pentru că proiectele, sigur, sunt corecte. Sau deschidem dezbaterea cu privire la proiecte pentru că am găsit că în document Marcusa propunea modificarea unui proiect. Dar putem amenda și noi lista proiectelor? E dificil, sigur, putem discuta dacă proiectele sunt, uh, toate proiectele sunt corecte. Dar în orice caz mă opun acestei metode de a lua 10 miliarde din fondurile de coeziune, dar voi susține utilizarea acestor fonduri pentru susținerea proiectelor, dar în altă uh, modalitate, prin destinare precisă de fonduri de de pildă. Așa cum am căzut de acord ieri că este uh, modul de gândire. Și uh, dacă așa se face, uh, uh, pentru că este până la urmă un uh, mesaj uh, european neclar, nu? Cine e primul, e cel mai bun. Dar ultima observație a mea este cea mai importantă. Uh, V-ați dat și dumneavoastră seama că în toate documentele cu care lucrăm uh, nu au cifre. Este singurul document pe care le avem cu niște cifre cât de cât. Cum anume putem discuta 10 miliarde? Și dacă avem o reducere a fondurilor de coeziune uh, pe ansamblu, tot de 10 miliarde, îmi cer scuze, vom mai discuta? Haideți atunci să vorbim tot de XXX dacă dorim. Nu putem poate discuta 30 de miliarde pentru uh, mecanismul de conectare a Europei, că poate se va reduce. Așadar, uh, și îmi cer scuze pentru că m-am lungit așa de mult. În primul rând, susțin acest mecanism de uh, conectarea Europei pentru proiectele europene majore. Nu am o problemă cu o lista proiectelor majore, nu am o problemă cu modul de distribuire, probabil Comisia va avea o problemă, însă cred că luarea banilor din fondul de coeziune distruge sistemul. Pentru că, care va fi realitatea? Banii vor fi luați din fondul de coeziune dintr-o țară, vor fi date agenției, apoi țara statul membru va solicita uh, banii, dar aceste proiecte nu vor fi desfășurate de agenție, de, ci de statele membre, ca și în cadrul fondurilor de coeziune. Deci, practic, se introduce un pas suplimentar, ceea ce cred eu că distruge sistemul. Așadar, sunt împotriva luării fondurilor din uh, fondul de coeziune și uh, solicit ca documentul nostru de comisie să nu conțină cifre, să vorbim doar de XXX. Mulțumesc, domnul Zeber. Mulțumesc, doamnă președinte. Indiferent de problematica prezentată de Dian Ulbricht, trebuie să ne gândim cum putem folosi acești bani pentru a contracara punctele slabe din sistem. Pentru asta este nevoie de o planificare centrală, tocmai pentru că este vorba de un aspect transfrontalier eu cred că aceste elemente de transfrontalier sunt foarte eh, importante pentru realizarea pieței interne. Din păcate lipsește, eh, un, eh, lipsește o voință politică pentru că și astăzi încă se construiesc autostrăzi care se construiesc dar numai până la frontierele de stat și nimeni nu face legătura dintre o țară în alta de unde se continuă aceeași autostradă. Deci, uh, cred că este important să uh, realizăm aici uh, un progres și de aceea salut și acel amendament nou care vizează ecologizarea transporturilor, deci o cheltuire judicioasă a banilor europeni. Am încă două întrebări la adresa lui Ar, Marcus. Vorbea la amendamentul 12 de licitațiile comune. Acum noi știm cât de complicate sunt aceste licitații comune. Uh, uh, vreau să întreb cum se gândește el că se va realiza acest lucru în practică. Uh, deja licitațiile internaționale, conform dreptului comunitar, sunt extrem de complexe pentru că trebuie să respecte nu doar legislația europeană în domeniu, ci și legislațiile mai multor țări în același timp. Deci mă întreb cum este fezabilă această propunere, pentru că ideea este foarte bună, dar este formulată doar într-o singură propoziție și dacă mă gândesc Că cum se proiectează o șosea de o parte și de cealaltă a frontierei cu norme cu totul diferite, cu autorități diferite de reglementare, atunci uh, trebuie să, trebuie să ne gândim că trebuie să existe undeva și un numitor comun. Altminter uh, vom uh, ajunge într-o situație absolut haotică. O altă întrebare la adresa Comisiei cu privire la perioadele de aprobare. La toate proiectele noastre mari, fie de infrastructurale, fie în domeniul energetic, problema este că eh, durează 5, 6, 7, 10 ani până se aprobă un astfel de proiect. Și în ce privește uh, șoselele, căile ferate, uh, și aici avem uh, probleme foarte mari cu durarea, durata de aprobare a Uh, dosarilor. Procomisarul Oettinger pentru domeniul energetic propusese cândva trei ani perioadă maximă, o propunere foarte ambițioasă, numai că aici nu regăsesc o propunere similară. Poate n-ar trebui să ne gândim cumva și noi la un termen maxim pentru a accelera puțin procedurile. Deci, dacă în 2014 primim banii dar proiectele se realizează doar în 2020, atunci avem o problemă foarte serioasă. Deci, cu toată complexitatea problematicii și procedurilor, cred că trebuie să urgentăm statele membre să realizeze un ghișeu unic, un one-stop shop, ă, astfel încât în 2, 3, 4 ani maxim un proiect să poată intra în ă, construcție, în punerea în aplicare concretă. Mulțumesc. Da, yes, Constanța Crel. Constanță. Ja, der Beitrag vom... Mulțumesc că Uh, contribuția colegului Zeber uh, mă uh, determină să clarific niște lucruri. Și Lambert și eu și noi toți în această comisie am dorit să avem această facilitate Connecting Europe. Dacă însă ieri n-am fi găsit acest compromis, această facilitate azi nu ar mai exista. Pentru că ea exista doar în acel regulament general și au fost suficiente amenamente pentru eliminarea totală a facilității. Noi, în schimb, am găsit un compromis și sper că acest compromis uh, va fi reflectat în mod corespunzător în avizul lui Marcus Piper. Trebuie să regândim lucrurile. Este adevărat că statele membre uh, preferă să gândească și să opereze centralizat și nu uh, cu gândul la proiecte transfrontaliere, dar trebuie să găsim o cale să legăm cele două elemente, cele două abordări una de cealaltă și să nu facem așa ca și când acest compromis uh, până ieri nici n-ar fi existat sau că deci trebuie să uh, ne mișcăm în Parlament astfel încât să fim creativi, încât să exploatăm ceea ce avem acum, astfel încât și cei de la transporturi să uh, se trezească, să fie interesați să găsească o soluție pentru uh, combinarea acestor elemente. Cândva, oricum, vom ajunge la votul în plenară și cândva se va ajunge la negocieri foarte serioase, uh, de aceea, haideți să fim deschiși pentru propuneri creative, pentru uh, ca uh, în viitor să existe o fezabilitate concretă a acestui uh, proiect. Președinta, nu știu dacă dorește cineva din partea comisiei să ia cuvântul. Din păcate nu văd foarte bine până la dumneavoastră acolo în spate, nu știu cine sunteți. Vă rog. Eu, uh, Stefan Wachia, work for DG. Uh, din partea DG Move pentru domnul Pachet, care n-a reușit să vină și vă cere scuze pentru asta. Comisia uh, salută majoritatea elementelor din avizul domnului Piper. Uh, reținem, de exemplu, că uh, suntem în favoarea sinergiilor cu FEDER. 16% din programul TNT merge pe proiecte transfrontaliere, deci nu avem nicio problemă cu consolidarea acestei componente transfrontaliere. Am auzit însă în această dezbatere multe întrebări în legătură cu cele 10 miliarde. Vreau să vă reamintesc că așa numitul transfer al celor 10 uh, miliarde de la fondul de coeziune în uh, facilitatea Connecting Europe uh, trebuie văzută ca un fel de buget, artefact bugetar. Deci, banii nu au fost propuși de către Comisie în uh, fondul, de a exista în fondul de coeziune, ci sunt propuși pentru eh, facilitatea Connecting Europe. Este un artefact bugetar că mai întâi banii au fost incluși în fondul de coeziune și apoi retransferați uh, în uh, uh, facilitatea Connecting Europe. Odată, pentru a exista o discriminare pozitivă pentru țările care, statele membre care pot participa la fondurile coeziune și la activitățile coeziune, deci vrem să existe o discriminare pozitivă pentru proiectele din țările de coeziune, deci vrem ca banii întâi să ajungă la fondul de coeziune și deci să fie rezervat uh, pentru acele state membre care sunt eligibile pentru fondul de coeziune. Uh, de ce? Pentru a ne putea asigura de uh, rata de uh, cofinanțare mai crescută a fondului de coeziune. Acest lucru nu ar fi fost posibil dacă banii ar fi fost incluși în uh, facilitatea Connecting Europe. Din păcate suntem legați de mâini, nu putem face altfel pentru că altminteri am fi, uh, am fi periclitat uh, echitatea, uh, egalitatea șanselor. Acum, Uh, în ce privește gestionarea uh, comună a acestei sume de 10 miliarde, miliarde, noi am arătat foarte clar în propunerea noastră că cele, ce, cele 10 miliarde din facilitatea Connecting Europe sunt rezervate în primul rând uh, statelor eligibile pentru fondul de coeziune încă din prima zi de punere în aplicare a exercițiului bugetar. În ce privește prezentarea bugetară a Comisiei, Comisia într-adevăr a propus ca facilitatea Connecting Europe să fie prezentată ca parte a, unui sub, a subcapitolului uh, 1 de la coeziune. Înțeleg că uh, Consiliul a uh, făcut, a, a, a tranșat, a separat 1A de 1B, asta însă nu, a, nu corespunde cu propunerea inițială a Comisiei. Asta însă nu înseamnă că Comisia a opinat că ar trebui să existe o gestionare comună uh, pentru acest uh, capitol, respectiv subcapitol bugetar. Noi am spus că nu există nicio contradicție între gestionarea uh, centralizată, respectiv gestionarea partajată. Încă din încă din anii 90, fondul nu a fost gestionat în comun, au fost gestionate proiecte individuale pe, de la caz la caz. Uh, și uh, sigur că azi ne folosim de acest, uh, această metodologie pentru operaționalizarea facilității Connecting Europe. Fondul de coeziune poate finanța uh, proiecte uh, din cadrul TNT, TNE și deci uh, suntem în conformitate cu tratatul atunci când spunem că o parte din banii Uh, uh, alocați trec mai întâi prin fondul de coeziune pentru a uh, finanța apoi proiecte din cadrul facilității Connecting Europe. Am înțeles că există și alte opțiuni și preferințe pentru a folosi banii în statele membre conform unor condiționalități. Se vorbește aici de proiecte transfrontaliere, de proiecte din domeniul căilor ferate, însă vă spun că nu funcționează Ă, ă, nu va exista, o, ă, nu va exista fezabilitatea proiectelor de cale ferată din, din, prin această perspectivă. Cine vor fi victimele? Partea occidentală a Europei, care are infrastructura, sau partea de coeziune uh, a Europei eh, care nu are infrastructura suficientă și necesară pentru a se conecta la infrastructura existentă în vest. Avem nevoie de eh, modalități și comodalități eficiente de transport și mă mir cine dorește să eh, păstreze banii aici pentru că ceea ce se va întâmpla este că statele membre vor fi private de posibilitatea de a exploata rețeaua TNT, uh, așa cum trebuie, așa cum s-a dorit. Și după cum a spus vicepreședintele Calas, uh, uh, este dispon, există disponibilitatea din partea Comisiei de a veni în mijlocul noastră și de a explica acest lucru. Understood correct. Domnule Buche, dacă v-am înțeles bine numele, în această comisie noi decidem ce discutăm și ce nu discutăm și dacă dumneavoastră spuneți ce n-ar trebui să discutăm în această comisie, uh, nu pot fi de acord cu dumneavoastră. În al doilea rând, uh, banii ăștia, sigur, nu au legătură cu fondul de coeziune, dar au fost uh, transferați prin fondul de coeziune pentru a îndeplini anumite funcțiuni. Uh, Asta înseamnă că, de fapt, noi trebuie să primim niște eh, explicații foarte clare și detaliate din partea Comisiei. Noi avem impresia că eh, nouă nu ni s-a spus eh, adevărul până acum, dar sigur că vom rămâne deschiși tuturor discuțiilor și mai întâi dau cuvântul Constanței. Dacă este să fiu sinceră, um poate că ar, nu ar fi trebuit să se întâmple acest lucru. Ar fi putut să spun că nu, nu s-a spus ceea ce este potrivit. Noi nu putem să fim învățați aici una și alta, pentru că noi, în calitate de deputați aici, participăm la procedura de codecizie și suntem cei care fac legile. Și îmi cer scuze, însă Comisia are posibilitatea de a veni cu propuneri, însă de decis împreună cu Consiliul decide Parlamentul European. Așadar, mi se pare puțin paralel ceea ce s-a întâmplat aici. Sigur că așa ceva se poate spune la o cină în format informal, dar nu la o comisie, unde eu, de exemplu, am uh, votat anumite lucruri care sunt cât se poate de rezonabile. Un lucru este cât se poate de clar. Domnul Ian Albrecht are dreptate cu îngrijorările exprimate și puteți să fiți siguri că că uh, acest că domnul comisar va fi chestionat uh, foarte în detaliu și a trebuit să vină împreună cu domnul Han. Și cu siguranță aceasta nu va fi fost ultima discuție pe acest subiect. Însă se poate întâmpla ca facilitatea conectarea Europei să nu se realizeze. Dacă asta este de dorit pentru Uniunea Europeană, Asta este într-adevăr o întrebare justificată. Îmi doresc așadar aici ceva mai multă flexibilitate și din partea Comisiei în ceea ce privește procesul de gândire. Președinte, înainte de a da cuvântul raportorului, mai dorește cineva să vorbească din rândul comisiei? Victor, te rog. Ce? Domnule președinte, tocmai ni s-a spus că, în timp ce nu beneficiem de cifre, nu avem nicio idee în ceea ce privește bugetul total al politicii de coeziune, un lucru este sigur că avem mai puțin cu 10 miliarde de euro. Ni s-a spus acum că, în orice caz, cei 10 miliarde ori vor fi transferați din fondul de coeziune, ori nici nu vor exista măcar. Atunci, cum se poate ca, înainte de orice, înainte ca acestea să fi fost încheiate, știm deja că avem cu 10 miliarde de euro mai puțin? Și asta la Parlamentul European, la Comisia Regii. Mi se pare inacceptabil. Asta în primul rând. Și în al doilea rând, la fel ca mulți dintre dumneavoastră, am uh, a făcut multe încercări de a-i convinge pe cei doi comisari și pe DigiMove și DigiRegio să se reunească pentru a pregăti o abordare comună, o soluție comună pentru facilitarea conectarea Europei. Și până în acest moment nu s-a întâmplat absolut nimic. Nu putem uh, pur și simplu să fim puși în această situație. Take it or leave it. Pentru că codecizia nu are nimic de a face cu take it or leave it. Este fundamental ca uh, rolul de codecizie al Parlamentului să fie luat în considerare și așadar mă alătur celor spuse de Constanțe și de ceilalți colegi pe această temă. Vă mulțumesc! Președinta, dacă nu dorește altcineva să ia cuvântul, îi dau acum cuvântul lui Marcus pentru a spune ceva în încheiere. Mulțumesc, doamnă președinte! Sunt oarecum amuzat, pentru că, în mod normal, rubrica emoții îmi este dedicată mie. Dar după cum evoluează lucrurile aici, iată, mă bucur, ce pot să spun. Vreau să atrag atenția asupra unui rezultat care ne-ar putea amenința. Dacă va trebui să luăm la revedere de la aceste 10 miliarde, indiferent de motiv, ne vom confrunta cu situația paradoxă că în regiunile mai uh, bogate vom avea 21 de miliarde pentru facilitatea conectarea Europei și vor exista obligații juridice, domnule Zeber, pentru a reveni asupra ce ai spus, pentru că statele membre sunt obligate să încheie lucrurile într-o anumită perioadă de timp. Este presiunea care există, o presiune benefică din punctul meu de vedere. Deci în vestul Europei am avea acest lucru, iar noi cu toții ne dorim uh, să se conecteze rapid și piețele Europei de Est, unde, dacă această discuție eșuează, poate nu vom avea aceleași rezultate. De aceea este important să construim o punte. Și recunosc că acest compromis de la articolul 50 sau compromisul 50 respectiv punctul 84. Eu aș fi formulat lucrurile puțin altfel aici. Aș fi spus că acești bani trebuie uh, oferiți în convenție, sub acord cu statele membre, însă în contextul procedurii de competiție. Pentru că această procedură este foarte importantă. Competiția este importantă pentru a beneficia de eficiență. În rest, nu se va fi schimbat nimic. Iar presiunea suplimentară asupra statelor membre pentru a deveni mai eficiente nu va spori. Așteptăm deja de săptămâni uh, propunerile comisiei. Este însă o șansă pentru noi. Haideți să vedem lucrurile astfel. În felul acesta noi putem să venim cu idei noi. Și am încercat să fac acest lucru. Sigur, recunosc, nu sunt jurist, sunt doar politician. Și în ceea ce privește licitațiile transfrontaliere, nu pot să vin cu soluții. Este o idee însă pe care o formulăm, o idee politică, iar implementarea, vă rog frumos, îmi permiteți să vorbesc în liniște, iar implementarea, după cum spuneam, trebuie să fie preluată de către comisie pe baza ideilor politice venite de la noi. Așa trebuie să se realizeze lucrurile concret și trebuie să fie valabile și pentru procedurile transfrontaliere, pornind de la ideile pe care le va descrie comisia. Eu personal însă nu pot să furnizez asemenea soluții. Și cred că asta ți-am răspuns, Richard, la cele două întrebări adresate. Toți cei care au exprimat îngrijorarea că prin acest raport um, anumite lucruri sunt eliminate, eu, în calitate de social-democrat, uh, preiau aceste lucruri la articolul 84, compromisul 50. Um, dacă introducem și chestiunea procedurii concurenței, mi-ar m-aș bucura foarte mult, iar abordarea descrisă de mine este aceea că ar trebui să avem o procedură graduală, deci mai multe licitații, iar la mijlocul perioadei să existe o evaluare intermediară iar apoi cunoștințele administrative să fie eventual îmbunătățite, astfel încât la viitoarele licitații să se prezinte mai bine și să aibă mai mult succes, iar comisia să investească mai multe capacități. Aceasta este propunerea mea. Eu nu doresc ca vreun stat membru să aibă probleme în acest sens. Sunt de părere că acesta este unul dintre puținele instrumente din Europa unde avem nevoie de o gestionare centralizată a fondurilor sunt uh, un critic al agențiilor europene, știți bine acest lucru, însă în domeniile unde avem nevoie de valoare adăugată europeană, cred că este nevoie de acest model. Trebuie așadar să obținem un compromis pe care să-l putem descrie corespunzător, astfel încât statele membre să aibă suficient de partea lor, iar ideea de coeziune să nu fie neglijată. Și încă câteva cuvinte referitoare la plafonare. Nu înțeleg acest lucru, sigur, din punct de vedere formal, această plafonare nu trebuie introdusă, însă noi suntem uh, politicieni, nu suntem formaliști. Noi trebuie să transmitem un semnal. Și chiar dacă este locul nepotrivit pentru plafonare, și poate că trebuie să precizăm acest lucru. Nu voiam să obțin mai mult prin acest aviz. Modul de implementare, sigur, cei de la comisie știu mai bine cum să facă acest lucru, mult mai bine ca mine este până la urmă numai un aviz din partea unei comisii care nu este o chestiune definitivă, este o încercare de a aduce ceva dinamism în această chestiune foarte dificilă. Mulțumesc foarte mult, Marcos. Dragi colegi, doresc să vă informez cu privire la calendar. Va fi votat la TRAN pe 5 noiembrie. Așadar, noi am putea să adoptăm avizul în octombrie. Pe 10 octombrie, cred că uh, avem întâlnirea comisiei noastre și apoi, înainte de aceasta, avem întâlnirea de pe 18 septembrie. Așadar, înainte de a deschide acum termenul de înaintarea amendamentelor, ar putea să mai avem o dezbatere pe 18 septembrie pentru a cere o poziție finală a comisarului. Nu știu exact ce vom vota pornind de la opiniile foarte diferite. De aceea vă propun ca pe 18 noiembrie să invităm comisarul să vedem uh, cine va veni din partea comisiei pentru a scăpa de dubiile pe care le avem și apoi vom avea într-adevăr un termen de depunere a amendamentelor foarte scurt. Vă rog așadar să lucrați, să pregătiți raportul lui Marcus, astfel încât să nu vă plângeți că termenul de depunere a amendamentelor va fi foarte din scurt. vom putea astfel să lucrăm într-un mod rezonabil și dacă sunteți de acord, propun uh, să lucrăm astfel. Vom vedea cine va veni de la comisie, cine va reuși să ni se alăture pe 18 septembrie. Așadar, doresc să închei această dezbatere. Acum, mulțumesc, Marcus, pentru prezentare. Și acum, dragi colegi, mai avem două rapoarte pe care să le discutăm. Două rapoarte ale doamnei Ramona Mănescu. Ea nu este prezentă și nu a autorizat pe nimeni să vorbească în numele ei, dar aș dori să propun să deschidem termenul de depunere a amendamentelor și Asta înseamnă că putem să avem uh, discuția pe marginea ambelor rapoarte fără participarea autoarei. Pe de altă parte, va exista o amânare a votului la IMCO. Avem o nouă agendă. Vom vota probabil pe 17 decembrie. Putem să ne bazăm pe această informație, președinta? Da, a fost transmisă ieri către toți membrii comisiei din partea secretariatului IMCO. A existat o solicitare din partea domnului Tarabela și a raportorilor din umbră, pentru că există foarte multe amendamente, de aceea s-a solicitat uh, amânarea deadline-ului. Asta înseamnă că putem uh, amâna discuția pe septembrie și putem da vina pe dumneavoastră dacă se întâmplă ceva neplăcut. Așadar, dragi colegi, cele două rapoarte ale Ramonei Mănescu privind achizițiile publice, pentru că IMCO a amânat deadline-ul de punere a amendamentelor. Uh, nu există niciun motiv înainte de amânare, însă acum iată este posibil să facem acest lucru și cu această decizie doresc să ajungem la ultimul punct de pe ordinea noastră de zi, care este punctul diverse. Dorește cineva să spună ceva la punctul diverse? Nimic. Așadar, următoarea reuniune va avea loc pe 17 septembrie și pe 18 septembrie la Bruxelles. Vă mulțumesc pentru răbdarea de ieri de la voturi și vă doresc să aveți o vacanță de vară plăcută. Cu aceasta ședința se suspendă. Mulțumim și interpreților și toate cele bune pentru vacanță. La revedere!